Vă urez bun venit, uh, dragi colegi. Ați primit uh, procesul verbal al ședinței de ieri. Dacă nu aveți obiecții,